Deschidem reuniunea. Domnul Kramer ne reamintește următorul lucru. E timpul să începem, așa că declar reuniunea deschisă. Vroiam să-i felicit pe membrii spanioli, dar nu văd niciunul în sală, așa că pot să fiu alături de membrii din Olanda în ceea ce privește Cupa Mondială. Oricum, așa e în sport, cum se spune. Putem să trecem la aprobarea procesului, la aprobarea ordinii de zi pe care o aveți în fața dumneavoastră. Da, vă mulțumesc. Trecem la aprobarea procesului verbal al reuniunii din 21-22 iunie. Toată lumea e de acord? Mulțumesc. Următorul punct este dimensiunea socială a pieței interne a aviației. Un schimb de opinii cu Comisia. Din partea Comisiei îl avem pe domnul Verne. Aveți cuvântul. Aveți cuvântul cam 10 minute și după aceea vor interveni și ceilalți membri. Uh, vă vous souviendrez că uh, la commission... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că Parlamentul, în momentul în care s-a adoptat uh, revizuirea celui de-al treilea pachet Domnule președinte, vă amintiți că Comisia s-a angajat în fața Parlamentului cu ocazia reformării celor de-al treilea pachet și a prezentat uh, o revizuire a uh, condițiilor sociale se concentrează pe efectele directe asupra transportului aerian în piața unică, fără să abordeze chestiunea efectelor economice induse. Acest uh, document pe care îl aveți în fața dumneavoastră este rezultatul unei munci de durată, însă ambiția sa este de a prezenta date cantitative în primul rând, evoluția sectorului între 1997 și 2007 uh, și de a da o analiză cantitativă a uh, realizărilor principale ale pieței unice în domeniul aviației. Bineînțeles că există o limită și trebuie să vă mărturisesc că obținerea informațiilor pe care le aveți în fața dumneavoastră nu a fost foarte ușoară. Au existat diverse surse, am lucrat mult cu acestea, am obținut date parțiale și a trebuit să aprofundăm cercetările și să tragem concluzii statistice pentru a face sens din aceste date. Comisia este conștientă de necesitatea de a actualiza acest document și aceste date și uh, s-au angajat să facă studii complementare. De exemplu, uh, foarte important, pentru a ține cont de efectele crizei economice recente și care continuă asupra acestui sector Uh, efecte de care documentul actual nu putea să țină cont. Acestea fiind spuse, în ciuda acestor limite, mi se pare un document util și vă mulțumesc că ați pus acest raport pe ordinea de zi de astăzi, pentru că ne permite să ne angajăm acum și sperăm că comisia aceasta poate să își aducă un cuvânt important în ceea ce privește sectorul aerian. Nu voi relua cifrele care apar în document, le-ați văzut deja. În timpul aceast- acestei perioade examinate, ocuparea în sectorul transportului aerian și în companiile aeriene a crescut cu 6% pe an, ceea ce este uh, important. Este vorba de 25.000 de lucrători în plus Uh, o primă analiză în legătură cu crearea pieței muncii în aviație nu a dus la distrugerea locurilor de muncă din acest sector, cum uh, se temeau unii. Din contră, au apărut noi rute, noi operatori și piața comună de aviație a permis nu doar stabilizarea, ci și crearea de locuri de muncă noi. Așadar, există o corelare destul de clară între evoluția traficului aerian și evoluția ocupării. Se poate spune de asemenea că piața unică a avut un efect de delocalizare între statele membre. Însă nici acest lucru nu este adevărat, pentru că în realitate, factorul hotărător al repartizării geografice a ocupării în traficul aerian depinde de locul de decolare și de aterizare al avionelor. Mi se, se pare foarte banal, însă trebuie să reamintesc acest lucru. Orice activitate de prestări servicii are o colerare, corelare extrem de puternică cu locul de prestare a acestor servicii și acolo se creează locuri de muncă. Deci lucrătorii din transportul aerian se găsesc în mod normal în același loc unde se găsește și consumatorul care este pasagerul. Deci transportul aerian este un fel de serviciu de proximitate. Este foarte exagerat să spunem acest lucru, însă vă dau o idee despre ce este vorba este o realitate. Ocuparea în sectorul aerian a evoluat ca și în, a evoluat spre alte sectoare, cu toate că se consideră că multe profesii aeriene nu mai sunt contabilizate pentru că au fost externalizate de exemplu, activitatea de catering. Și aici, dincolo de viziunea globală a acestui sector, traficul este cel care creează sau menține locuri de muncă. Companiile aeriene sunt integrate vertical sau o parte din uh, lucrurile de muncă sunt externalizate. Care sunt observațiile mele uh, la nivelul de cifre? Putem să observăm o evoluție calitativă în sector. Am putut să observăm consecințe importante asupra naturii și felului de funcționare a pieței de muncă în această industrie. Vreau să vă spun câteva cuvinte în ceea ce privește un element uh, și anume creșterea productivității, dar și flexibilității muncii în acest sector. Volumul de locuri de muncă a crescut odată cu introducerea pieței unice, însă în același timp sectorul a trecut printr-o schimbare destul de profundă în ceea ce privește condițiile de muncă schimbare legată de evoluții, evoluțiile structurale, ci și de, dar și de efectele concurenței în domeniul aerian, care a decurs uh, în urma pieței unice. În primul rând, a avut loc externalizarea activităților care până acum erau integrate în sistemul unic. De exemplu, asistența în momentul escalelor, mai general și dorința de a raționaliza funcționarea companiilor aeriene a condus la schimbarea structurilor de ocupare. În timpul perioadei 1997-2007 am uh, observat schimbări uh, foarte mari în ceea ce privește structura și externalizarea ceea ce au avut consecințe asupra tuturor uh, meseriilor din transportul aerian. Și productivitatea a crescut foarte mult. Acest lucru a putut fi observat clar. Există noi mijloace, există noi, noi, uh, noi, noi tipuri de angajați și a creșterea productivității este considerabilă, după cum am spus. Al doilea aspect, presiunea concurenței uh, s-a tradus într-o căutare a flexibilității în întregul sector, uh, la fel ca și în alte sectoare. De exemplu, creșterea numărului de contracte cu timp parțial a fost semnificativă. Acum, în jur de 20% din salariați dețin asemenea contracte. Deci, dublul numărul care er, era la începutul perioadei. De asemenea, există și o progresie în ceea ce privește remunerația variabilă. Bineînțeles, totul se leagă de mizele ocupării transnaționale. Nu este un lucru specific sectorului aerian, însă, în mod clar, această dimensiune transnațională a activității uh, a muncii este foarte importantă. În domeniul aviației, ca și în alte sectoare, uh, dreptul social european uh, reprezintă un piedestal comun pentru statele membre care stabilesc un cadru și condiții minime. Există norme specifice pentru transportul aerian, norme hotărâte din motiv de securitate în special și aceste norme au uh, efecte semnificative asupra condițiilor de lucru. Însă, după cum am putut observa, există elemente cheie în acest, uh, acest domeniu care sunt încă hotărâte pe bază națională. În acest context, dezvoltarea unui caracter transnațional al activității uh, joacă un rol important și a trebuit să ținem cont de acest lucru pentru că este o adevărată provocare pentru industrie. Și acest lucru uh, este în inima preocupărilor Parlamentului, Parlamentului pentru că atunci când am negociat acest al treilea pachet aerian, care a dus la adoptarea în noiembrie 2008 a regulamentului 1008. Este vorba de o problematică transnațională care devine din ce în ce mai complexă datorită evoluțiilor recente. Crearea unei piețe unice a aviației a avut o consecință și asupra evoluției dimensiunii europene a companiilor și consolidarea sectorului. Fie că ne gândim la acordurile care leagă acum Air France și KLM, uh, Iberia și British Airways. Aceste acorduri au consecințe și uh, în ceea ce privește apariția companiilor low cost. Și acest lucru este și legat de către ocuparea în sector dezvoltarea întreprinderilor transnaționale uh, cu personal care este a, angajat în diverse state membre uh, pune pentru transportul aerian probleme care se regăsesc și în alte activități ale serviciilor transnaționale. Trebuie să ținem cont de faptul că condițiile de ocupare, condițiile de muncă sunt hotărâte în principal la nivel național. Și la fel și normele sociale, uh, cum ar fi uh, cele legate de concediu, cotizațiile pentru pensie, salariul minim, acolo unde acesta există, și reprezentarea lucrătorilor în caz de concediere. O funcționare optimă și echitabilă a pieței unice necesită un minim cadru de, al normelor sociale care să fie aplicabil în sectorul aerian, în special pentru personalul navigant. Și asta încercăm să facem. Vă reamintesc că directiva cu privire la detașarea lucrătorilor, care aduce anumite garanții salariaților care sunt detașați temporar într-un stat membru altul decât cel în care lucrează de obicei. Aceste, există așadar anumite condiții de muncă ce trebuie să fie respectate în statul gazdă. Există jurisprudența Curții de Justiție, Viking Line și Laval, de exemplu, care revelează că actorii implicați uh, se lovesc cu dificultăți în ceea ce privește punerea în aplicare a acestei directive și în special în ceea ce privește concilierea a două categorii de drepturi fundamentale, drepturi sociale și cele care decurg din piața internă. Noi încercăm să răspundem acestor dificultăți. Am luat o serie de inițiative pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a acestor directive importante pentru lucrători. Comisia pregătește Uh, o inițiativă legislativă pentru anul viitor pentru a putea să clarifice cât mai mult posibil condițiile de punere în aplicare a acestei directive pentru uh, cu privire la detașarea lucrătorilor. În ceea ce privește concedierea, regulamentul 593 din 2008, uh, care face parte Uh, asigură că salariații nu pot să fie privați de anumite drepturi în statul membru de care aparțin, acolo unde își exercită activitatea în mod obișnuit. Și aceasta este o evoluție importantă, dat fiind că acest regulament conține condițiile în ceea ce privește munca acoperite de aceste condiții. Și aici instituțiile europene și cele internaționale trebuie să uh, rămână vigilente. Și încă o observație, domnule președinte, ce trebuie să învățăm din acest lucru cu privire la dialogul social. Aceasta este o particularitate a pieței unice și a, cele, a pieței unice a aviației, care permite o companie, unei companii să devină europeană, unde dialogul social poate nu este atât de ușor. Mai mulți transportatori aerieni și salariații lor au utilizat până acum posibilitățile oferite de directiva 94 2005 care prevede reprezentarea tuturor categoriilor de lucrători din întreprinderi și grupuri în companiile transnaționale. Și prin aceste instanțe, salariații sunt informați și consultați la nivel transnațional în legătură cu decursul operațiunilor și orice uh, poate să îi afecteze. De aici și necesitatea ca negocierile transnaționale să aibă loc și, după cum vedem, acestea au loc în număr din ce în ce mai mare, în ciuda absenței cadrului juridic. Noi susținem dezvoltarea unor asemenea acorduri prin diverse inițiative financiare. Am înființat un grup de lucru pentru a examina felul în care decurg lucrurile acum, fără a exclude ca într-o zi să apară un cadru juridic opțional care să prevadă felul în care aceste acorduri pot fi uh, semnate cu, a, cu implicarea lucrătorilor. Voi încheia uh, spunând că se poate constata că consolidarea dialogului social ar fi un atu considerabil și că acordurile între partenerii sociali ar putea să se dezvolte uh, în întregul sector al transportului aerian. De asemenea, eficacitatea, eficiența acestui dialog depinde de reprezentativitatea părților și de mandatul oferit pentru negociere. Un uh, exemplu important este acordul european în ceea ce privește timpul de lucru al personalului mobil în aviația civilă, acord din martie 2000, articolul 155 uh, din Tratatul European oferea cadrul necesar. Iată, domnule președinte, uh, închei aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Dincolo de o prezentare mecanică a datelor pe care am putut să le obținem, obținem și care, vă reamintesc, sunt incomplete și parțiale și trebuie actualizate. Eu am încercat să pun accentul pe elementele calitative uh, care țin de piața unică a transportului aerian și evoluția sa începând cu 1992. Uh, vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum, domnul Groș, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Muzica a été fait qui, pour moi, Cred că prezentarea a fost relativ clară. Mi se pare și importantă, dat fiind că este vorba de un subiect care apare în toate sectorul, în sectoarele de transport. Deci ar fi util să avem o analiză de acest fel uh, și în celelalte sectoare, uh, transportul terestru și pe care apelor. Uh, în al doilea rând, piața unică, bineînțeles, are avantaje și dezavantaje. Ceea ce aș preciza la nivelul PPE-ului, cred că analizele de acest tip nu trebuie să ne ducă la concluzii greșite, în sensul că liberalizarea pieței uh, are efecte negative. Aceste efecte trebuie să fie corectate, după cum s-a văzut în, propun uh, raportul uh, colegului meu. Este un lucru bun că crește ocuparea și Vrem ca să nu, nu doar să crească locurile, numărul de locuri de muncă, ci ca aceste locuri de muncă să fie de calitate. Avem, instrument, avem instrumente precise pentru anumite criterii și pentru altele nu. Acolo unde nu există asemenea instrumente, transpunerea capitolului aferent din regulamentul existent mi se pare extrem de importantă pentru că mi se pare aberant să deschidem o piață și să facem o reglementare uh, într-un sector și unele state să nu o aplice. În al doilea rând, printre instrumentele de care dispunem există și formarea și prin formare la nivel european în contextul unui regulament internațional, fie că este vorba despre uh, piloți sau uh, personal navigant sau dacă este vorba de locuri de muncă din ce în ce mai precare, atunci trebuie să uh, satisfacem uh, normele de calitate în domeniul formării pentru a avea calitate și în domeniul securității. De acest lucru trebuie să ținem cont uh, dacă vom aborda această temă, pentru că Uh, prin căutarea mâinii de lucru mai ieftine, uh, s-a ajuns la semnarea de contracte uh, și la o ocupare precară în anumite aeroporturi, cu condiții sociale extrem de diferite de ceea ce ar trebui să fie. În a treilea rând, constatăm, dincolo de companiile low cost care duc la salarii scăzute, există în continuare companiile tradiționale uh, care uh, se dezvoltă spre două monopoluri. În aviație ne apropiem de un monopol privat și poate ar fi interesant ca Comisia să uh, analizeze puțin alianțele care se creează la nivel european și internațional, care este efectul acestora, dacă acestea permit o adevărată concurență în sector, pentru că, pe de o parte, dacă există un mare monopol al aviației uh, tradiționale și, pe de altă parte, un monopol low cost, acest lucru contravine intențiilor noastre. Ultima întrebare, întrebare se referă la detașarea lucrătorilor. Am asistat uh, la dezbaterea cu privire la detașarea lucrătorilor și cum s-ar putea aplica în mod corect această legislație în domeniul aviației. Am pus de, deja această întrebare. Ca deputați ne confruntăm destul de des Uh, cu următoarea problemă. Eu locuiesc într-un stat A, lucrez pentru o companie care este înregistrată într-un stat B, uh, care sunt condițiile sociale care mi se aplică. Și, în al doilea rând, cum, uh, dacă există vreun control asupra acestor condiții. Știm însă că, știm că există o directivă pentru detașarea lucrătorilor și că aceasta se aplică, însă nu controlează nimeni felul cum se aplică această directivă. Acestea au fost întrebările pe care uh, le am cu privire la acest aviz. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Said, din partea SND. De comisie, danke voor de inleiding. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru această introducere și, bineînțeles, pentru raport. Cred că acest document ne oferă o privire de ansamblu asupra situației, dar răiesc și niște întrebări de aici. Se pare că nu avem toate informațiile. Și aici cred că e important ca pe viitor Comisia să se asigure de următorul fapt. Când vom avea să avem în viitor un set complet de date, de informații și nu mă refer doar la acest dosar, ci și la altele. Statisticile par să reprezinte o problemă și fac ca munca noastră să fie mai dificilă atunci când trebuie să tragem niște concluzii. Comisia a observat o creștere a locurilor de muncă în acest sector, pentru că acest sector s-a dezvoltat foarte mult în țările de jos s-a înregistrat o creștere cu 40%. Există diferențe între, între țări. În unele țări s-a înregistrat, înregistrat o scădere, în altele o creștere mult mai mare. Și reprezentantul Comisiei a spus în introducerea sa că a existat și o mare creștere în ceea ce privește flexibilitatea, s-a dublat uh, numărul contractelor pe termen scurt. Deci atunci când vorbim despre bagaje, de exemplu, observăm că angajații care se ocupă de acestea, numărul acestor angajați rămâne stabil, cu toate că numărul pasagerilor a crescut și acest lucru afectează productivitatea. Cred că va exista și o presiune mai mare asupra muncitorilor odată cu creșterea flexibilității mai ales în ceea ce privește bagajele, se pare că am ajuns acum la o limită. Așa că probabil că a sosit timpul să vorbim despre protecție pentru acești muncitori. Și acum în ceea ce privește întreținerea aeronavelor, aici nu prea avem multe informații. Mă întreb dacă există anumite sectoare din această muncă care au fost externalizate în Uniunea Europeană. Aveți cifre, ați putea confirma acest lucru? Controlul traficului aerian. Acesta este un sector în care e nevoie de personal, de personal bine calificat. Însă nu știm care, e, care va fi impactul reformelor. Vorbim despre programul Cezar, Cerul Unic European, Ați putea să ne spuneți care credeți dumneavoastră că va fi impactul acestor schimbări asupra sectorului? Și intervine o altă întrebare și anume ce fel de standarde sociale ar trebui să se aplice aeronavelor transnaționale. Vorbim desigur despre o, despre o afectare a competitivității. Există într-adevăr acest risc în acest domeniu. Cred că ați pus o asemenea întrebare, însă nu ne-ați oferit și un răspuns. Ați spus cât de important este dialogul social în cadrul acestor companii și cred că suntem cu toții de acord. Însă, în același timp, nu ați sugerat faptul că angajatorii ar trebui să ofere un cadru organizațional și nu există un asemenea cadru la nivel european. Tot la acest punct aș dori să vă încurajez să încercați să îmbunătățiți această situație. Ați spus că probabil în viitor se va încerca să se ajungă la o anumită bază legală astfel încât să fie bine definite diferitele ramuri ale dialogului social. Cred că aceasta ar trebui să fie o prioritate. Un alt punct la care nu ați răspuns clar în concluzie e următorul. Ce inițiativă dorește să ia Comisia? ce fel de inițiative dorește să ia în domeniile în care nu s-a adoptat încă niciun fel de legislație. Și mă refer aici la regulamente în ceea ce privește aspectele sociale. Domnul președinte. Da, mulțumesc din partea liberalilor, doamna Meissner, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc și comisiei pentru raportul pe care l-a prezentat. Într-adevăr, există diferite aspecte aici. În general, ne bucurăm de piața internă. E într-adevăr o, un mare progres dar bineînțeles că dorim să vedem cum va funcționa piața internă, cum, cum ea structurată și dacă e într-adevăr socială. Eu vin din Germania și întotdeauna vorbim de piață care trebuie să se dezvolte pe normele sociale. Da, e importantă competiția, dar trebuie să se țină cont de aspectele sociale. Și am câteva întrebări concrete. Colegul meu a vorbit deja despre verificare și înainte, și anume ce se întâmplă cu acești oameni. Și încă ceva legat de securitate. S-a vorbit foarte mult de acest lucru. S-a vorbit despre personajul, personalul care se ocupă de verificarea de securitate și despre salariile acestora. Dar există lipsuri în acest domeniu din cauza că personalul este prost plătit? Se pare că ei nu pot fi plătiți mai mult pentru că acest lucru ar influența și prețul biletelor de avion. Și de aceea aș dori să știu câte ceva despre cum este plătit acest personal care se ocupă cu securitatea. S-a vorbit despre contracte și că acestea au crescut foarte mult, de la 10% la 20% în ultimii ani. Știu că e, acesta este cazul femeilor angajate, dar cum, stă, cum e situația în ceea ce privește bărbații și contractele complete? Și pentru că vorbim dintr-o, dintr-o perspectivă socială, acest lucru e important, situația s-a schimbat și trebuie să vedem cum va evolua în continuare. Pentru cei care se ocupă de aceste contracte, probabil că această modalitate este cea mai bună pentru crearea de noi locuri de muncă. Ați vorbit despre răspunderea națională în ceea ce privește asigurările sociale. Da, este adevărat. Vorbim în Europa de faptul că dorim ca lucrurile să fie similare. Uh, dacă cineva vine din Spania și lucrează în Italia, această persoană trebuie să fie totuși bine acoperită din punct de vedere social, dar care legislație primează? Credeți că e nevoie de o aliniere și mai mare? Pentru că am vorbit deja despre o metodă de coordonare și despre o legislație comună. Și așa s-a întâmplat până acum în anumite domenii. Și acum o ultimă întrebare. În ceea ce privește formarea, eu cred că aceasta depinde de aspectele sociale. Trebuie ca personalul să poată să beneficieze de formare în continuare. Ce părere aveți dumneavoastră? Doamna președinte, mulțumesc din partea verzilor, domnul Kramer. Mulțumesc și eu pentru acest raport. Întrebarea socială din partea Europei e, bineînțeles, foarte, bine, foarte legată de dimensiunea socială. Dar observăm că totuși ceva lipsește în construcția acestei piețe interne. Știm că este un domeniu în care nu există foarte multe posibilități, dar totuși ar trebui să mai lucrăm aici și să existe și o uniune socială, nu doar una economică. Comisia a făcut deja anumite progrese și legislația care există deja trebuie să fie consolidată. Desigur, multe lucruri sunt bazate pe uh, factori economici. Există întârzieri, avioanele întârzie și de multe ori lucrurile au consecințe și asupra personalului. cineva care a lucrat deja 12 ore, probabil că va scăpa cafeaua când servește pasagerii, dar în cazul unui pilot lucrurile stau cu totul altfel. Și eu întreb cine poate să controleze asemenea cazuri de abuz, pentru că ele există în acest domeniu. Și să trecem la eficiență și securitate. Și securitatea trebuie să fie luată în considerare și atunci când vorbim despre salarii reduse, e clar că nu vorbim de un personal foarte bine calificat. Intervin aici și salariile de dumping și, pe de altă parte, venim cu tot felul de metode de control, mai ales în ceea ce privește lichidele. Dar cum, putem, cum se poate controla situația? și dumneavoastră din partea Comisiei trebuie să vă asigurați că legislația este pusă în aplicare astfel încât să nu există cazuri de abuz. Un al treilea punct. Și asigurările de sănătate intră în domeniul social. Într-o emisiune din Germania au existat mai multe uh, anunțuri prin care se spunea că în aerul din aeronave poate să ducă la apariția cancerului. dar nu instituțiile din Uniunea Europeană sau instituții ale companiilor aeriene, ci piloții sunt cei care au aflat de la medici și de la cercetători aceste informații. Ei s-au lăsat verificați și astfel s-a măsurat, s-a evaluat aerul din cabină și s-a ajuns la aceste rezultate. Și sper să primesc un răspuns până în 2011. Problema se cunoaște deja de mulți ani, dar până acum nu s-a făcut nimic. Și atunci mă întreb uh, ce vom face, pentru că cetățenii trebuie să aibă în continuare încredere în Uniunea Europeană. Aș vrea să știu dacă acest raport a fost corect sau fals și care ar fi consecințele în ceea ce privește sănătatea, care se află acum sub un mare risc. Și acum despre companiile low cost. Pentru a avea un exemplu conc concret, mă voi referi la EasyJet. Am auzit de la mulți uh, oameni din Parlamentul European că există zboruri anulate în termen scurt. Câteodată se oferă compensații, câteodată nu să, vin, să vină cu tot felul de argumente. Și atunci, cum pot să vină cei care lucrează în Bruxelles cu o altă companie aeriană? Poate că un alt bilet la o altă companie aeriană este mult mai scumpă, dar EasyJet nu își asumă niciun fel de răspundere. Și aici vorbim tot despre dimensiunea socială. Trebuie ca, în cazul tuturor, să fie respectate regulile sociale. Și întrebarea mea e cum să acționăm în acest caz. Din partea ECR, doamna Foster. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Cu asemenea rapoarte, problema este că sunt foarte cuprinzătoare și complexe și dau naștere multor interpretări. Salut cu siguranță acest raport chiar și cu, în ciuda dificultăților de a strânge datele pe o perioadă de un deceniu. Cred că raportul este un rezumat destul de bun al modului în care s-a dezvoltat industria. Dar vreau să mă refer la câteva puncte, cum ar fi alianțele și modul în care s-a dezvoltat industria pe parcurs. După cum foarte mulți dintre dumneavoastră știți, eu am lucrat aproape timp de 20 de ani în acest sector, în prima linie, și am lucrat în uh, sectorul respectiv în uh, momentul în care aveam uh, companii de charter. De-abia începuse această piață. Și această piață, din fericire, a evoluat foarte mult. Zborul nu mai este limitat acum doar pentru cei bogați, ci poate permite majorității oamenilor să călătorească în, pe, între globul. Vorbim despre alianțe. Dacă vă amintiți, am avut un document uh, referitor la uh, provocarea globală pentru uh, piața internă. Concluzia a fost că alianțele sunt un lucru bun, dar realitatea a fost că, până la urmă, într-adevăr, este bine să existe alianțe pentru că avem companii foarte mici care s-au unit cu companiile mari și care pot să ofere curse interne pe destinații mai puțin uh, populare și care au păstrat locuri de muncă în uh, zona respectivă. Pentru că este important să ne asigurăm că aeroporturile regionale rămân și continuă să opereze din motive evidente. Deci eu susțin foarte mult alianțele. S-a mai spus de asemenea, s-a vorbit despre contracte și despre volumul de muncă și eu nu sunt sigură care este ideea și unde bateți, pentru că există nenumărate rapoarte legislative care au trecut prin sistem fie că ne referim la lucrătorii mobili, fie că ne referim la altcineva, dar nu văd care este diferența între industria aeriană și orice alt sector. Dacă vreau să lucrez în Germania sau vreau să lucrez în Statele Unite pentru o companie care poate să fie britanică, spre exemplu, dar are o filială acolo, există contracte locale sau există diverse aranjamente care pot fi făcute și atunci nu, nu înțeleg care este problema. S-a dat exemplul cu Air France și KLM. Din câte știu eu, KLM, personalul KLM lucrează pentru KLM, personalul Air France lucrează pentru Air France. Nu își schimbă domiciliul. Bine, pot să existe și oameni mai flexibili care lucrează la întreținere, spre exemplu, și așa mai departe, dar în general vorbind, avem personal diferit. Îngrijorarea mea este cum vom merge mai departe. Vom spune că trebuie să avem o legislație care să dicteze companiilor cum se ia decizii, pentru că noi am fost cei care am piedicat uh, ajutoarele de stat acordate companiilor aeriene până la urmă. Și noi am făcut acest lucru în multe industrii și statele membre sunt cele responsabile care au, uh, pentru introducerea salariului minim și așa mai departe. Deci, eu am o îngrijorare aici, dar poate nu asta ați vrut să spuneți dumneavoastră în raport. Într-adevăr, mi se pare interesant să avem această dezbatere. Și înainte de a încheia, aș dori să mai fac o observație. Ați vorbit despre armonizare atunci când vorbeam despre echipaj sau despre personal navigant și ați folosit un cuvânt cheie, siguranță. După cum știți, avem uh, Agenția de Siguranță Europeană pe care o susținem și, după cum bine știți, există dificultăți în ceea ce privește armonizarea uh, licențelor de pilot sau de controlor de trafic și așa mai departe. Deci, un exemplu uh, important este echipajul de cabină. Uh, știm că există probleme majore la EASA. Pentru că unii cred că este o idee bună ca echipajul de cabină să beneficieze de analize medicale în fiecare an, dar Asta nu este normal până la urmă, pentru că echipajul de cabină nu este diferit față de um, alt tip de personal și costurile pentru angajatori este, sunt foarte, foarte mari dacă uh, vorbim despre asigurarea anuală a unor analize medicale pentru toți uh, uh, tot personalul. Piloții, în schimb, fac uh, examene medicale odată la șase luni, ceea ce este necesar pentru a-și îndeplini uh, activitatea, dar trebuie să nu exagerăm și salut uh, documentul pe care ne-l veți pregăti pentru anul viitor, dar încerc să fiu precaută pentru că trebuie să încercăm să vedem și să sper până la urmă că Comisia nu va veni cu o propunere de regulament sau de directivă care să împiedice capacitatea sau să pericliteze capacitatea industriei aeriene uh, din Europa să concureze la nivel global. Pentru că aici nu vorbim despre uh, 11 septembrie, despre norul vulcanic și așa mai departe. Vorbim despre companii care au venituri de miliarde de euro și care aduc uh, foarte multe locuri de muncă pe piața europeană și vrem să avem un regulament sigur și bun, vrem un transport sigur și eficient și vrem ca liniile noastre aeriene să poată să concura la nivel global și să nu fie legate cu mâinile la spate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Văd că nu a mai dorit nimeni să intervină, așa încât o să intervin eu dacă îmi dați voie. O să vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o astăzi. În multe privințe reflectă părerea noastră despre liberalizare pe care am avut-o în ultimele decenii. Uh, unii dintre noi sunt membri în Parlament din, uh, de prima oară când am început să discutăm despre asta. Și cred că doamna fost rară dreptate. Inițial luptam împotriva ajutoarelor de stat, a monopolurilor de stat uh, din punct de vedere al uh, industriei aviatice. Consideram că este o profesie elitistă, o industrie elitistă. Dar întrebarea este dacă în anumite privințe ceea ce avem în acest moment nu este nu a căzut în partea cealaltă, deci tot lipsa de echilibru este până la urmă. Am înțeles că liberalizarea este un beneficiu pentru uh, publicul călător, pentru că oamenii își pot permite acum să uh, ia avionul în uh, multe direcții în care nu puteau să o facă până acum. Uh, Uh, mulți apărători ai mediului vor spune că asta este o problemă, este un dezastru pentru planeta noastră, dar noi nu discutăm despre asta aici. Deci, liberalizarea, într-adevăr, a adus beneficii publicului și companiilor. Și a adus bene... Dar pentru forța de muncă a adus beneficii mult mai puține. Înțeleg că numărul de locuri de muncă a crescut, dar mm, totuși uh, nu-mi place să aud oamenii care spun că liberalizarea a adus mai multe locuri de muncă. construirea unui sistem de canalizare uh, într-un oraș din Anglia a adus într-adevăr mai multe locuri de muncă, dar nu era neapărat genul de muncă pe care oamenii doreau să uh, o facă. Deci vorbim mai mult, ar trebui să vorbim mai mult despre calitatea locurilor de muncă apărute în acest pachet liberalizat pentru că calitatea nu a evoluat în aceeași măsură în care a evoluat uh, numărul. Deci mă întreb dacă și această forță de muncă a beneficiat de liberalizare. Vorbeam despre EasyJet. Unii pot să spună, da, a fost un eșec înfiorător. Eu nu mă număr printre ei, dar avem da, EasyJet a adus niște standarde scăzute din punct de vedere al uh, programului și servicii scăzute calitativ oferite publicului. Un alt exemplu este Aer Lingus. Nu, în anumite privințe nu există nicio diferență între Aer Lingus și Ryanair salariile sunt din ce în ce mai mici, uh, volumul de muncă a crescut, așa cum ați și spus, nivelul serviciilor a scăzut înfiorător și ne confruntăm și cu un număr record de companii aeriene noi. Și ne confruntăm de asemenea și cu un număr record de companii aeriene care au dat faliment. Avem mai multe aer, um, avioane care, apa, care sunt depozitate în deșertul Mojave în acest moment. Deci avem în acest moment un scenariu incredibil legat de avioane de Boeing 737 de următoarea generație care sunt dezmembrate pentru că nu mai există nevoie, nu mai e nevoie de ele. Deci, într-adevăr, liberalizarea a adus beneficii, nu mă îndoiesc în această privință, dar cred că este cu dus întors. Și eu aș dori ca pe viitor să se urmărească mai atent aspectele sociale, modul în care uh, forța de muncă a fost afectată. Să nu ne mai referim doar la creșterea numărului locului, uh, locurilor de muncă. Asta am acceptat. Dar care este costul acestor uh, locuri de muncă în acest moment? Care sunt condițiile sociale oferite de aceste locuri de muncă prin comparație cu condițiile existente anterior? și care este nivelul de servicii acordate pasagerilor în acest moment prin comparație cu ce era pe vremuri. Deci, ar trebui să spunem cum putem să evoluăm, cum putem să mergem mai departe. Este un început bun, într-adevăr, dar cum putem merge mai departe în așa fel încât să ne asigurăm că avem un raport care să acopere întreaga piață internă în ceea ce privește sectorul aviatic inclusiv observațiile pe care le-am făcut uh, eu. Uh, vă dau din nou cuvântul, domnule Brugheli. Mulțumesc, domnule președinte. Je rebondi... Poate revin la primele cuvinte ale domnului Groș, ale domnului Groș. Vorbitorul nu mai are microfon. Domnule președinte, voi începe prin... Acum funcționează consolele? Deci, să mai încercăm o dată. Deci, cum spuneam, aș dori să mă refer la intervenția dumneavoastră, domnule președinte, și la primele cuvinte din intervenția domnului Groș. Liberalizarea pieței. Da, într-adevăr, trebuie să continuăm cu această liberalizare. Nu este un scop în sine, însă. Dar convingerea mea este, și raportul demonstrează acest lucru, că liberalizarea sectorului aerian, care era un sector elitist și închis în totalitate, a avut într-adevăr efecte benefice pentru consumatori, fără să aibă atât de multe efecte negative pentru lucrători, așa cum ne-am fi putut imagina. Dar acest lucru nu a fost posibil decât pentru că liberalizarea a fost însoțită de o convergență a regulamentelor care oferă mai mult în materie de securitate, spre exemplu. Este de, adevărat de asemenea că și condițiile de muncă în sectorul aerian au fost abordate până în acest moment în cadrul pachetului de securitate. Dar, bineînțeles, echilibrul pe care l-am atins, cred eu, între liberalizare pe de o parte și dezvoltare sau dezvoltarea unor reguli tehnice este un echilibru bun. Poate nu este perfect, într-adevăr trebuie să încercăm să-l îmbunătățim în măsura posibilului, dar echilibrul există. Domnul Groș mi-a pus o întrebare foarte precisă vorbea despre asistența oferită publicului uh, aflat în escală. Vă dau și eu un răspuns uh, cât mai exact cu putință. Deja am angajat niște activități în acest domeniu. Aveam un studiu în curs de derulare care pregătește revizuirea directivei de asist- privind asistența pe timpul escalelor și așteptatele la finalul acestui an sau la începutul anului viitor – în cadrul acestu, acestei activități se examinează toate aceste aspecte, fără îndoială, și consultăm de asemenea toate părțile interesate, toți actorii interesați. Am uh, demarat și eu un proces de consultare publică care este acum uh, online, pe internet, pe site-ul nostru din luna decembrie până în luna februarie și rezultatele acestuia vor fi publicate în mod constant. Rezultatele vor fi de asemenea prezentate într-un atelier de lucru care va fi organizat la finalul anului 2010 sau începutul lui 2011 cu un pachet de propuneri legislative uh, de natură aeroportuară în care să apară în al doilea trimestru al uh, anului 2011. Deci acesta ar fi calendarul. Va exista o comunicare în ceea ce privește un plan de acțiune privind capacitatea aeroportuară și, în mod normal, trei propuneri legislative, dintre care o propunere referitoare la asistența pe perioada escalei. Deci, Uh, lucrurile au fost demarate în această privință și asta îmi permite să-i uh, răspund și domnului El Cadraui, care a avut o întrebare similară. Trebuie să ne bucurăm de consolidarea sectorului sau trebuie să ne îngrijorăm? domnul Groș a spus că ne vom, vom trece dintr-un dintr monopol de stat la un monopol privat. Da, într-adevăr, există o consolidare a sectorului. Asta am văzut foarte bine. Air France, KLM, British Airways, Iberia, Lufthansa cu SN Bruxelles. Deci, lucrurile evoluează și alianțele evoluează. Toate aceste alianțe Trebuie să vă spun totuși că au trecut testul concurenței, atât în Europa cât și în Statele Unite. În acest moment nu trebuie să ne îngrijorăm din motive ale politicii de concurență. Evoluția nu este de la o zi pe altă. Este vorba de o piață care a fost total izolată până la un moment dat și de la acel moment piața descoperă reguli de joc total noi. Există o perioadă de ajustare, bineînțeles, care înseamnă și o anumită instabilitate. Este normal, dacă pot spune așa, este un lucru inerent vieții economice, uh, însă există reguli de joc uh, clare. Europa nu acceptă dumpingul social și de asemenea, nu, Europa nu se poate atinge de drepturile sindicale sau de salarii. Însă nu putem să acceptăm o situație de dumping social în acest sector sau în altul. În ceea ce privește low cost și operatorii tradiționali, se pare că apar, apar două modele complet diferite. Uh, vom vedea că uh, cursele scurte Uh, vor fi operate de către operatori low cost și cursele uh, lungi vor fi operate de către operatorii tradiționali. Și avioanele sunt rentabilizate cel mai mult uh, un model de a face asemănător cu cel low cost pe care îl adoptă și companiile tradiționale. Însă, acest lucru nu permite întreprinderilor care folosesc acest model să practice dumpingul social. Și aș dori să spun încă un lucru celor care și-au exprimat îngrijorarea. Detașarea lucrătorilor privește atât eh, lucrătorii mobili și cei care nu sunt mobili. Pentru cei mobili, trebuie să observăm că regulamentul Roma 1 recent aduce o adevărată soluție. A, și anume, alegerea contractului va fi una liberă și contractul nu poate să împiedice lucrătorul să beneficieze de dispoziții imperative și anume cele ale statului în care își va exercita activitatea. Mai există și dispoziții de această natură care țin de salarii, de exemplu, și de un contract convenit liber și orice prevedere mai scăzută decât cea a statului gazdă este ilegală, ceea ce oferă o protecție foarte bună și optimă lucrătorilor. Am răspuns în parte, în parte la întrebarea domnului El Kadraoui. există limite pe care le-am uh, menționat la început. Nu avem cifre suficient de fiabile pentru a evalua volumul activităților și volumul de activități care au fost externalizate. Știm că s-a întâmplat, însă proporția în care s-a întâmplat acest lucru este dificil de apreciat. Însă vom încerca să o facem la urmarea acestui exercițiu. Am spus că avem o perspectivă de revizuire a directivei detașării lucrătorilor. Această idee apare pe agenda socială. Există un anumit, are un anumit grad de soliditate Mă întrebați dacă, dincolo de dreptul social aplicabil comun, care se va aplica și sectorului aerian, uh, avem în vedere și alte inițiative, în special cu privire la domeniul aerian. Răspunsul e nu, în afara cazului în care și privim acest lucru din punctul de vedere al securității, ca și în sectorul maritim. Așadar, am cerut Agenției Europene pentru Securitatea Aeriană să lucreze asupra limitărilor aduse timpului de zbor și răspund aici și doamnei Foster în legătură cu chestiunea certificării profesionale pentru personal de cabin, cabină. agenția încă lucrează, a, anunțat consultări publice, publice la 1 ianuarie. Este vorba de um, un proces extrem de complex, însă atunci când vom avea rezultatul acestei consultări, când vom putea să le evaluăm, astfel în, sper că vom putea în 2012 să uh, aducem o propunere în acest sens pentru a modifica regulile existente și care au fost definite într-un regulament EU8 uh, deja acum câțiva ani. Deci lucrăm pe acest subiect, însă, din nou, poate este uh, un domeniu extrem destul de limitat, însă vorbim aici de con- condiții de concurență egală pentru toată Europa. Uh, vrem armonizare totală cât, atât pentru securitate cât și pentru normele sociale. Doamna Elsner Da, poate personalul care este însărcinat cu siguranța în aeroporturi nu este plătit corespunzător. Nu știu uh, sigur acest lucru, dar admit că poate să fie adevărat. Nu putem acționa pe acest punct, însă putem să acționăm asupra controlului de, sicura, de securitate din aeroporturi și vă asigur că aceste controluri sunt făcute extrem de serios și din când în când uh, descoperim probleme. Și luăm hotărârile necesare în legătură cu statele membre vizate. Dacă avem informații în ceea ce privește ocuparea precară, temporară și așa mai departe, nu. Uh, va trebui să ne aplicăm și asupra acestui aspect, fără îndoială. Ați făcut aluzie la diferențele din dreptul social care afectează angajații detașați, mobili. Încă o dată, o parte a răspunsului se regăsește în regulamentul Roma, însă nu este singurul lucru de exemplu, în Consiliu și Parlament avem o propunere cu uh, privire la portabilitatea drepturilor de pensie. Este vorba de diminuarea uh, diferențelor de statut și ale condițiilor de ocupare. Domnule Kramer, da, trebuie ca legislația națională care transpune dreptul comunitar să fie aplicată. În ceea ce privește securitatea, aici uh, apare un element esențial al securității. Acordul social transpus în anul 2000 în ceea ce privește orarul de lucru este vizat de munca de control a Uh, dreptului comunitar. Domnul președinte cere uh, îi cere vorbitorului să facă o concluzie. Acesta răspunde că este foarte pasionat de subiect. Examinăm în momentul actual lucrările pe această temă a aerului car- cancerigen din aeronave. Uh, în momentul de față nu pot să vă spun mai multe. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, este un subiect pe care lucrăm. Știți că există o consultare publică lansată la sfârșitul anului trecut care uh, vă face obiectul unei comunicări în această toamnă. Uh, este vorba de denied boarding sau de anularea unui zbor deja aspecte acoperite în regulamentul 100, 261. Pentru a încheia, am luat notă de cerințele dumneavoastră. Acesta a fost uh, și obiectivul meu. timpul necesar va fi proporțional cu exigențele pe care le aveți și uh, cu uh, timpul necesar pentru a acumula statisticile. În în legătură cu falimentul companiilor aeriene. Acesta este un subiect uh, deja extrem de vast, însă nu este un lucru uh, inedit. Este vorba despre un sector elitist care produce acum un produs de consum. Mobilitatea a devenit deja un drept și deja nu mai este neobișnuit ca unii antreprenori uh, să profite de eliminarea barierelor de intrare în acest uh, sector. Uh, au încercat să profite și au pierdut. Este normal. Sectorul însă se normalizează, aș spune. Vă mulțumesc. Okay, thank you very much for that. Vă mulțumesc. Sunt sigur că comisia noastră așteaptă conlucrarea cu dumneavoastră pe regulamentul 261 și EOPS și atunci când decideți lucruri noi în viitor, uh, vă, sunt sigur că ne veți contacta și că vom conlucra de aproape în viitor. Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru răspunsuri. Următorul punct de pe ordinea de zi este bugetul pe 2011. Înainte de a îi da cuvântul raportorului pentru buget, pot, aș putea să vă reamintesc că aveți în față un proiect de aviz datorită tratatului de la Lisabona trebuie să ne redactăm propriile avize și proiectul de aviz este redactat în acest sens. Aveți acum în fața dumneavoastră raportul domnului Riche și îi dau cuvântul, ai cuvântul pe bugetul pe 2011. Mulțumesc, domnule președinte. Este într-adevăr un context eh, puțin diferit și care ne pune anumite dificultăți de ordin operațional. Mulțumesc raportorilor din umbră care au fost foarte uh, înțelegători. A fost uh, foarte dificil să lucrăm în termenele atât de scurte și am lucrat bine în condiții care nu au fost extrem de uh, ușoare. Așadar, bugetul transportului și turismului. Acest proiect de aviz discută acest buget și uh, apare ca urmare a propunerii comisiei. Așteptăm încă propoziția Consiliului. Așteptăm o poziție a Consiliului, care nu exista acum câteva zile, și în măsura în care va trebui să votăm acest raport înainte de 8 septembrie, asta înseamnă că noi în această comisie va trebui să examinăm amendamentele în timpul vacanței, ceea ce mi se pare puțin cam dificil. În contextul general, este un context de criză pe de o parte, revizuire constituțională datorită tratatului de la Lisabona care acordă puteri Parlamentului, însă în lectură unică. Bugetul pe care a trebuit să lucrăm, propus de către Comisie, vă reamintesc că am formulat un aviz pentru ca Comisia de uh, bugete să țină mai cont mai mult de transport. Uh, demersul nostru a avut succes. Bugetul propus este unul care uh, este destul de satisfăcător, dat fiind contextul, care dă anumite marje de manevră în secțiunea AA, pentru că rămâne de fapt o marjă de manevră de 50 de milioane de euro, care nu este o sumă extrem de mare. au scăzut discret creditele de plăți cu până la 7%. Însă angajamentul comisiei a fost o uh, creștere a creditelor de plăți pentru TNT, pentru că era o dispoziție extrem de importantă. Îngrijorările pe care le avem se referă la contextul de criză Toată lumea din această comisie împărtășește ideea că transportul este un pilon esențial al activității economice. Este un pilon fizic, pe de o parte, pentru că schimbul de materiale și de persoane este un element strategic și, de asemenea, produce mai mult de 10% din PNB. Nu putem spune că criza este un argument pentru a se diminua bugetul de transporturi, pentru că transportul este un element esențial de luptă împotriva crizei. Și mi se pare extrem de important și pe plan de mediu, pentru că transportul este implicat în uh, schimbarea climatică cu emisiile de CO2, o, o tendință care nu este favorabilă. În acest context, mi se pare destul de oportun să uh, susținem un buget puternic al transportului. Propunerile care au fost făcute în acest raport sunt să se dea curs propunerilor comisiei, acolo unde susțin poziția noastră în, cu privire la infrastructură, la TNT, subliniind că agențiile nu au fost, nu sunt menționate suficient. Există o agenție pentru TNT, o agenție a Comisiei, celelalte agenții sunt agenții ale Uniunii, însă trebuie să existe și agenții ale Parlamentului, agenții care sunt indispensabile pentru aplicarea politicii europene, politica votată de către parlamentarii europeni. În aceste condiții, este dificil să admitem că introducem dispozitive, însă acestea nu sunt nici dezvoltate, nici aplicate, pentru că nu avem mijloacele la dispoziție. Propunerile care au fost făcute de către comisie au fost insuficiente la nivelul agențiilor, la nivel legal, și propunerea mea este să se revină asupra acestei poziții a Comisiei. Poziție care a fost uh, destul de severă, dacă pot spune așa. Uh, susținem investițiile în TNT și propunem în domeniul transportului investiții reparatorii pentru întregul transport, pentru a asigura capacitatea și pentru utilizatori capacitatea de a, acțiune intermodală și a, rezervările în cadrul deplasărilor. În ceea ce privește turismul, știți care sunt competențele europene. Nu avem un buget special pentru turism, Competențele sunt la Comisia ITRE, Transport și Industrie. Am discutat și aici și în comisie o serie de acțiuni pregătitoare care să uh, aibă efect asupra turismului social și două ac- noi acțiuni pregătitoare cu privire la turismul cultural și turismul industrial. Avem și comentarii din partea Comisiei în legătură cu aceste acțiuni. În mare se susțin propunerile făcute de noi. Interfața de rezervare și informații intermodale de transport. Aici se propune un proiect pe trei state și pe trei limbi, o acțiune pregătitoare cu un model redus. Însă, dumneavoastră veți discuta și vom vedea dacă putem să dăm curs acestei propuneri. Însă eu aș dori să vorbesc despre propunerile Coreperului cu, pentru că cu toate că nu există o poziție a Consiliului, există o uh, poziție cât de cât oficială, nu chiar strict 100% oficială, din partea Coreperului. Pentru că acolo apare o scădere foarte mare a bugetului transportului mm, produs de către Consiliu prin Coreper. Trebuie să subliniem trei lucruri. Se scade scăderea creditului de cercetare în contradicție cu obiectivele 2020, în special în transport, o scădere semnificativă a creditelor pentru agenții, atunci când noi am cerut o creștere, propunerea de a se diminua uh, creditele pentru agenția feroviară, care a fost deja penalizată în propunerea inițială, Aici este o propunere de reducere cu 10%. Există și o diminuare la agenția maritimă, o scădere față de în domeniul cercetării, al agențiilor și în al treilea rând o scădere în cadrul TNT de 10%. De asemenea, există anumite subiecte care nu sunt susținute suficient. Rețelele, agențiile, aici Consiliul taie cele mai multe credite. Dacă sunteți de acord și putem discuta acest lucru cu raportorii din umbră, trebuie să facem propuneri de amendament care să reinstaureze și chiar să majoreze uh, propunerile comisiei în ceea ce privește agențiile. Vă mulțumesc, domnule președinte, aștept observațiile. Mulțumim foarte mult. Avem șase vorbitori înscriși pe listă, așa că sper că vom reuși să terminăm până la ora 5. În primul rând, din partea socialiștilor, domnul Liberații. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori ca de la început să-mi exprim aprecierea față de raportorul nostru. Cooperarea cu dânsul este o mare plăcere. Și acum să trecem la buget. Salutăm lucrurile care au fost incluse în introducere, adică țelurile pe care noi, ca socialiști, ni le-am propus. Transportul, apare ca un mijloc prin care să poată fi crescută mobilitatea socială, un mod de a asigura drepturile de bază. Transportul apare și ca un mod prin care putem să să ieșim din criză cât despre felul în care apare bugetul și cum a fost prezentat de raportor. Este un fel pe care îl salutăm. Și ajung acum la elementele pozitive. Dar după acestea ajungem din nou la realități. În general ne îngrijorează faptul că acest buget este primul buget foarte vizibil adică un buget prin care se încearcă menținerea stării de fapt, fără să observăm aici o posibilitate spre progres. Acest buget nu vine decât să dovedească faptul că Uniunea se confruntă cu niște probleme financiare. Găsim aici un foarte mare număr de cheltuieli, cheltuieli permanente. Probabil că aceasta e situația la momentul de față. Avizul prezentat de domnul Richet nu poate fi acceptat. Unele elemente nu pot fi acceptate. În primul rând, propunerea Coreper, acea propunere de a limita rețelele TNT. Dacă dorim ca Europa să fie un continent mai omogen, dacă ne dorim să ieșim din criză, atunci nu putem să facem acest lucru. Nu putem să nu accelerăm dezvoltarea rețelelor transeuropene. Ca socialiști trebuie să recunoaștem că aici am înregistrat un eșec la votul din sesiunea plenară. La fel și în cazul amendamentului numărul 6. Acest amendament se referea la posibilitatea de a, de a realoca anumite fonduri care nu sunt alocate în alte domenii spre transport. Din păcate, din cauza PP-ului, nu putem să ne folosim de resursele nefolosite în alte domenii. În schimb, s-a creat un fel de organism, un organism care ar putea să coordoneze felul în care sunt folosite resursele din parteneriate publice și de la Banca Europeană de Investiții. Dar acest lucru s-a făcut și până acum și nu trebuie să apară scris aici. Și mai e o întrebare importantă în acest domeniu. Și anume în ceea ce privește reducerea finanțării pentru agenții. Până acum am crezut că agențiile stau destul de bine și le sunt îndeplinite cerințele. Așa că nu văd de ce trebuie să reducem resursele pentru agenții, cum ar putea acestea să funcționeze dacă vor exista aceste reduceri. Ne dorim să existe o dimensiune europeană și în agenția. Dacă nu, de ce să existe asemenea agenții? Și mai regăsim aici o expresie și anume că bugetul se află la nivelul de care este nevoie pentru a se menține implementarea politicilor europene. Înțeleg că anul 2011 va fi unul atipic. Politica noastră va termina în 2010 și iar apoi, în 2011, vom vorbi despre ritmul de implementare a regulamentelor de care ne ocupăm aici. Și aici e problema. Recent am vorbit despre proiectul Galileo. Acesta a trecut de la transport la industrie. Da, acest lucru s-a întâmplat. Însă, Trebuie să ne gândim, Galileo era legat de transport și turism sau de numele comisarului? Pentru a face un rezumat, aceasta e situația. Noi nu suntem foarte mulțumiți, dar apreciem ce a făcut domnul Riche. Vă mulțumim, domnul președinte, mulțumim, doamna Jensen, din partea liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Riche pentru munca depusă și eu consider că a făcut un efort foarte mare pentru a ajunge la acest rezultat. Ne aflăm într-o situație dificilă și vedem că acum ne confruntăm și cu o nouă procedură, așa că până în 16 august nu vom ști exact care a fost rezultatul votului. Nu avem cifre din partea Consiliului încă. Sunt de acord că ar trebui, în linii mari, să ne bazăm pe sugestiile Comisiei. Comisia ar trebui să știe care sunt lucrurile necesare. Va fi o discuție dificilă, Există o negociere împreună cu Consiliul, cred, și asta pentru că observăm care sunt dificultățile financiare. Nu privesc cu optimism o reușită noastră de a obține mai multe mijloace financiare față de ceea ce a sugerat Comisia. În ceea ce privește agențiile, cred că situația e interesantă. Le dăm tot felul de, tot felul de noi uh, de noi lucruri pe care trebuie să le facă și iată că totuși reducem fondurile. Cred că ele ar trebui să aibă fondurile necesare astfel încât să-și ducă la îndeplinire munca. Și încă un punct foarte important, proiectele pilot și acțiunile de pregătire Există mai multe astfel de proiecte în ceea ce privește turismul. Având în vedere situația de acum, probabil că ar trebui să nu existe atât de multe. Cred că există patru pentru turism, patru acțiuni pentru turismul social și turismul durabil. Apoi mai există niște proiecte pilot în ceea ce privește turismul industrial, turismul european și turismul legat de patrimoniul european. Cred că ar trebui să ne stabilim niște priorități. Altfel, vom risca să obținem mult prea puțin față de ceea ce ne dorim. Așa că ar trebui să ierarhizăm proiectul pilot în ceea ce privește informațiile de transport în Europa și interfața pentru rezervare mi se pare foarte interesant. Nu știu ce să spun în legătură cu planul de acțiune, probabil comisia poate să ne răspundă. Însă cred că trebuie să încercăm să obținem finanțare astfel încât cetățenii europeni să poată să își rezerve un bilet de tren de oriunde din Europa. Cred că ideea este una foarte bună și sunt pentru această idee. Sunt de acord cu domnul Riche și mă îngrijorează faptul că am putea să avem prea multe idei și că nu le vom putea duce pe toate la îndeplinire. Vă mulțumesc. Domnul președinte, Mulțumesc, domnul Deriche răspunde doar de ceea ce l-au rugat coordonatorii să facă în ceea ce privește proiectele pilot, mai ales cele legate de turism. Așa că răspunde doar la ce a fost întrebat din partea verzilor, doamna Duron. Mulțumesc, domnule președinte. Da, și eu uh, am câteva sugestii legate de acest uh, proiect de aviz. Ca și dumneavoastră, domnule Riche, împărtășesc ideea că diminuarea bugetului agențiilor reprezintă o problemă, mai ales pentru agenția fero- feroviară. Știm care sunt problemele sale și este inacceptabil să-i reducem bugetul uh, atâta vreme cât uh, ei doresc cu 27 de milioane 500 de mii de euro în plus. Apoi, mai întâi, problema formulării care apare la alineatul 4, acolo unde vorbiți despre toate aspectele legate de securitate. Cred că am putea să punem accentul pe securitate în domeniul feroviar având în vedere că am trecut printr-un număr mare de accidente și tocmai asta mă face să cred că agenția feroviară trebuie să fie susținută pentru că din motive de securitate este important ca ea să aibă mijloacele necesare să-și desfășoare activitatea. Apoi alineatul 5 și emisiile de dioxid de carbon, vorbiți despre Uh, transportul pentru lupta împotriva um, schimbărilor climatice. Eu aș adăuga aici o reducere de 30% uh, de dioxid de carbon pentru toate sectoarele de transport. Deci trebuie să avem, să acordăm sprijin atât economiei cât și mediului. În al treilea rând, Cred că trebuie să adăugăm un punct la sugestiile dumneavoastră legate de drepturile pasagerilor și de campaniile de informare pe care le-am putea face. Ar fi foarte util să existe o sugestie și în acest domeniu. Apoi, la uh, punctele mai exacte din anexe, cred că în ceea ce privește turismul durabil, Vreau să mă asigur că uh, problema Dunării este pusă pe ordinea de zi. Cred că ea nu a fost suficient de bine corectă. Apoi, uh, sunt de acord cu dumneavoastră că nu se poate face mai puțin în, uh, în domeniu în ceea ce privește rețelele transeuropene, trebuie să facem mai multe în ceea ce privește infrastructura feroviară, care nu se bucură întotdeauna de investiții majore în uh, infrastructură. Susțin și eu proiectul de cercetare pe tema interfaței pentru rezervări și cred că dumneavoastră, domnule Riche, a sugerat ideea pe care am susținut-o și noi în cadrul uh, atunci când a erupt vulcanul al cărui nume nu pot să-l pronunț, că ar trebui să avem o capacitate mai mare de a avea o interfață între diversele moduri de transport Cred că este un proiect foarte bun atât pentru călători cât și pentru uh, companii, pentru ca în cazul în care apar probleme să poată exista și alternative. Apoi, în ceea ce privește Galileo, n-am avut nicio îndoială în ceea ce privește parteneriatul public-privat și funcționarea sa și vreau să știu care sunt intențiile dumneavoastră în această privință și uh, tot la capitolul sugestii, o să revin la punctul 1. Cred că ar trebui să putem uh, adăuga, firește că transportul este un element esențial al economiei și uh, ajută la mobilitatea tuturor, dar trebuie să uh, ne referim și la transporturile inutile, care au costuri prea mari, uh, atât din punct de vedere al economic, cât și din punct de vedere al mediului și care nu ajută, practic, publicul și poate ar trebui să se dezvolte videoconferine uh, videoconferințe pentru a limita aceste tipuri de transport inutile. Acestea au fost observațiile mele, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnule Zele, așa cum um, din, din, din moment ce raportorul din umbră nu este aici, voi vorbi pe scurt. Vreau să-i mulțumesc domnului Riche pentru raport. Uh, în general sunt de acord cu ce a spus și doamna Jensen în ceea ce privește situația cu bugetele în uh, statele membre. Trebuie să înțelegem situația în ansamblu ei și să urmăm abordarea Comisiei. Grupul nostru este de părere că nu ar trebui să încercăm să creștem cheltuielile cu agențiile, cred că în uh, majoritatea amendamentelor apare această poziție. În ceea ce privește sistemele de rezervare pentru toate mijloacele de transport și acest subiect este foarte important și țin să-i mulțumesc raportorului pentru felul în care a urmat uh, sfaturile coordonatorilor. Mulțumesc încă o dată, domnul președinte. Mulțumesc, domnule, domnul Pascal. Mulțumesc mult, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Riche pentru acest raport. Când vorbim despre bugete, uh, în limba spaniolă există o expresie care ar fi tradusă cam în felul următor, fie o acceptăm, fie renunțăm și cred că în cazul acesta voi face niște comentarii în ceea ce privește punctele cele mai importante. În ceea ce privește rețelele transeuropene, cred că e un vis vechi de a avea astfel de rețele Vorbim despre 8 milioane de euro care ar trebui să fie acordate acestui proiect, acum acest lucru devine o realitate, însă experiențele sunt foarte diferite în ceea ce privește aceste rețele. Există foarte multe dificultăți și finanțele sunt întotdeauna prea puține. Se pare că pe viitor vor fi și mai puține. Dacă va trebui să ne folosim de resurse atât de mici, atunci va fi foarte dificil să implementăm proiecte viabile, care sunt importante pentru transport în Europa. Și acum despre agenții. Nu regăsim multe lucruri pozitive despre ele în acest raport. Știm că agențiile care deja funcționează au un rol important, însă au nevoie de resursele necesare pentru că dacă nu, nu vor fi atât de eficiente cât ar trebui. Știm că în Parlament fiecare are anumite zone de interes. Dacă urmărim Agenția pentru Siguranță Maritimă și eu am ocupat de acest lucru, uh, atunci vom observa care sunt uh, cele două lucruri de care se ocupăm, de siguranță și de capacitatea financiară a operatorilor. Acestea sunt două lucruri foarte importante și dacă agenția nu are resursele necesare, rezultatul va fi unul catastrofal. Să trecem la turism. Acesta este acum, prin tratatul de la Lisabona, de competență europeană. Pe timp de criză, Trebuie să arătăm că Uniunea Europeană poate să vină cu valoare adăugată în ceea ce privește combaterea crizei. Știm că Uniunea Europeană are o capacitate mai mare decât statele membre luate individual, însă nu putem face că nu avem resursele necesare pentru a transpune aceste proiecte în realitate. Domnule Riche, vă mulțumesc că ați fost realist. Abordarea este una foarte importantă, argumentele au fost foarte bune. Nu ați încercat să expuneți niște idealuri care să nu poată fi duse la îndeplinire. Mulțumesc, are cuvântul doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Pot și eu să mă alătur mulțumirilor care au fost adresate domnului Riche. Vă mulțumim pentru propunerile pe care le aveți. Am o întrebare și o observație. Așa cum știm, situația este una în care ne confruntăm cu uh, reduceri de buget în toate domeniile. Nu doar Uniunea Europeană își reduce bugetul, ci și statele membre în diverse domenii. Și bugetele și exercițiile financiare sunt uh, pregătite și planificate cu șapte ani înainte, deci nu e, ceva, nu e o surpriză mare, dar oricum perspectivele financiare următoare vor resimți efectele acestor decizii de acum și în 2014 vom vedea impactul crizei din 2010 în buget. Dar ar trebui să spun că bugetul Uniunii Europene este important, trebuie să fie păstrat pentru a ne îndeplini obiectivele pe care le avem. La fel ca și în bugetele naționale, există niște obiective care trebuie îndeplinite și trebuie să păstrăm și să menținem toate uh, compromisele și toate angajamentele care au fost asumate la nivel uh, național și respectiv european. Știm că există niște poziții uh, clare și puternice, dar trebuie să investim în transport, în cercetare și așa mai departe, pentru că toate aceste domenii vor ajuta Europa să devină mai puternică în fața crizei. Cam aceasta ar fi introducerea în primul rând, aș dori să-l întreb pe domnul Riche. Văd aici că proiectul Sezar, care se află în momentul de față într-o fază critică și care este oarecum paralizat acum, văd că există 25 de milioane plus încă 10 puse deoparte. Credeți că sunt suficiente? Mie mi se pare extrem de îngrijorător faptul că cercetarea um, în domeniul transporturilor va fi redusă și am același sentiment și atunci când vorbim despre reducerea bugetului agențiilor, în special EMSA, pentru că am auzit nenumărate plângeri din partea statelor membre costurile operaționale și de personal nu sunt acoperite în întregime și să mai pune și problema drepturilor pasagerilor pe care pot să o susțin. Trebuie să demarăm o campanie de conștientizare în ceea ce privește drepturile pasagerilor și drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare sunt la fel de importante și trebuie să fie cunoscute. Deci, domnule Enrique, în ceea ce privește proiectele pilot, există un proiect pilot care se referă la siguranță și care a reunit victime și birouri care erau responsabile, răspunzătoare pentru evaluarea siguranței în scopul găsirii cele mai, celor mai bune soluții pentru uh, combaterea problemelor de securitate. Deci trebuie să existe niște resurse adecvate. Într-adevăr, uh, reuniunile de acest gen sunt destul de fragmentate pe teritoriul Europei, de, dar există uh, niște uh, fonduri de aproximativ 500.000 de euro care sunt puse deoparte pentru asemenea proiecte, dar eu nu cred că este suficient pentru că avem nevoie de asemenea uh, proiecte atunci când dorim să găsim uh, soluții bune și să avem cele mai bune practici. Doamna Maester. Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Vor vorbesc pe, voi vorbi pe, pe scurt pentru că mulți au vorbit deja din partea grupului meu. Cred că nu putem sublinia destul de mult cât de important e acest sistem de rezervare integrat despre care a vorbit toată lumea. Este foarte important pentru piața internă și pentru pasageri. Domnul Pascal a vorbit despre vis și realitate în ceea ce privește bugetul. Știu că am discutat pe scurt la o reuniune despre TNT și cum uh, s-ar putea dezvolta pe viitor am stabilit că ar trebui să existe un, încă un fond pentru transport, astfel încât să putem să finanțăm toate proiectele pe care dorim să le finanțăm. Dar dacă urmărim bugetul, observăm că lucrurile nu se întâmplă așa. La Saragossa am vorbit despre o prioritizare a priorităților. Știu cât de greu e de făcut așa ceva, pentru că ne vom afla totdeauna în fața unei alegeri și nu vom putea fi mulțumiți. Însă, cred că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce hotărâm. Dacă dorim să prioritizăm proiectele transfrontaliere sau altceva. Lucrurile sunt dificile, dar cred că numai așa putem să avansăm. Și încă ceva despre turism. Da, e adevărat, este acum o nouă competență și trebuie să venim cu ceva nou, cu un proiect pilot și aici un exemplu e Industrial Heritage. Cred că trebuie să menționăm și acest proiect și să vedem ce putem finanța în acest sens domnul uh, Groș. Da, mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc colegului Richet pentru raport. Despre TNT s-a discutat deja, dar probabil aș putea vorbi și eu despre agenții și că ar trebui să facem o diferență între modul de funcționare și necesitate. Atunci când se evaluează munca unei agenții, dar se observă că există fonduri prea puține, atunci e nevoie de o asemenea analiză pentru a vedea care e situația. Când vine vorba de siguranță, nu trebuie să facem niciun fel de compromis. În ceea ce privește turismul, dacă e atât de important, de ce nu s-au întâmplat mai multe lucruri? existat deja o perioadă de pregătire, dar nu știm ce se întâmplă mai departe. Săptămâna trecută mi s-a întărit următoarea convingere despre care a vorbit și colegul nostru despre amendamentul 6. Aș dori să mai atrag o dată atenția că probabil e nevoie de un fond de, în ceea ce privește transportul pentru viitor. Intervenție fără microfon. Um, Stimmt einer aus dem Regionalausschuss, der hier sitzt. Ähm, deshalb. Domnule președinte, pe timp scurt putem să urmărim această linie propusă de colegul nostru, însă ar fi necesar, dacă e posibil, să mai menționăm ceva în raport și anume că exact pe, în aceste vremuri când fondurile sunt puține, trebuie să existe coerență în ceea ce privește alocarea acestora. Poate nu mă refer acum exact la fondul pentru transport, dar ceva trebuie făcut în acest sens. O propunere ar fi următoarea. Să ne întrebăm dacă fondurile europene sunt uh, sunt folosite așa cum trebuie și dacă există o coerență între mobilitate și fondurile alocate în acest domeniu. Domnul președinte, mulțumesc, Mateu. Înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei, doresc să spun și eu ceva. Cred că raportorul a făcut o muncă excelentă pe un subiect foarte dificil, așa că îl felicit pe domnul Riche pentru ceea ce a făcut. Pentru mine ceea ce a făcut e un raport foarte echilibrat. Există aici realitatea situației financiare în care ne aflăm. Totdeauna sunt unii care spun probabil nu ar trebui să ne ocupăm de acest proiect sau de celelalte, alții au proiecte favorite, lucrurile sunt așa mai tot timpul. Însă eu consider că dacă nu ceri, nu primești și din experiența mea în legătură cu aceste bugete pe de-a cursul anilor, noi vom începe de la 10, Consiliul de la 5, iar până la urmă se va ajunge la o soluție. Dar dacă voi veți începe de la 5, atunci Consiliul va începe cu 2. Așa lucrează ei. Sunt niște oameni foarte răutăcioși. Cu toții știm cum sunt ministrii de finanțe. Cred că raportul este unul echilibrat, menționează prioritățile pe care dumneavoastră, europarlamentarii, le-ați hotărât în cadrul grupurilor politice. Dacă ne dorim să urmărim aceste priorități, atunci trebuie să investim în domeniile respective și cred că raportul face acest lucru și de aceea îi mulțumesc raportorului. E pentru prima oară când ne confruntăm cu o nouă procedură, o singură lectură, nu, va fi, nu a fost ușor, dar cred că lucrurile au fost uh, abordate bine. Domnul reprezentant din partea comisiei, trebuie să ne grăbim, dacă sunteți de acord, spuneți mulțumesc și trecem mai departe, dar m-aș bucura să vorbiți cât mai puțin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Riche pentru raportul său pe care Comisia îl poate susține în forma prezentată de acesta. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că acest, uh, acesta este tipul de răspuns pe care îl așteptăm de la Comisie. Dominic, dacă vrei să tragi concluziile acum și după aceea să trecem mai departe. Da, voi fi foarte concis, domnule președinte. Vreau doar să fac trei remarci, trei observații. Prima, mulțumesc din nou tuturor colegilor cu care am conlucrat, raportori din umbră. Comisia cunoaște importanța transporturilor în comunitatea europeană, altfel nu ar fi în această sală azi. Uh, există un, uh, o plus valoare a transportului care trebuie să uh, fie avută în considerare al doilea lucru de care iau notă este că rețeaua TNT este un element capital în domeniul politicii transporturilor, de infrastructură și de investiții. Și aici o paranteză, pentru că a fost, s-a menționat de mai multe ori. Eu cred că este necesar să avem un fond structural pe domeniul transportului pentru că trebuie să avem un asemenea fond și în comisiile. A, însă cred că abordarea acestei probleme ar fi destul de complicată. Putem organiza mai bine fondurile de coeziune pentru proiectele cu valoare adăugată europeană și putem găsi fonduri în acest sens. Va fi o bătălie politică extrem de importantă și Comisia și vom avea probleme cu Comisia Regională, Comisia Bugete și poate și Comisia de Dezvoltare. În al treilea rând, agențiile întotdeauna au fost privite cu suspiciune. Au fost ca și Uh, au fost uh, destul de greu de controlat. Însă reamintesc munca comisiei și anume aduce noi măsuri de control pentru a îmbunătăți funcționarea Uniunii care duc la noi obligațiuni pentru agenții. Însă, uh, revin la agenția feroviară. Dacă cerem mai multă securitate, mai multă interoperabilitate, mai multă deschidere a pieților, mai multă infrastructură, însă nu permitem Agenției Europene de a lucra asupra sistemului de securitate, asupra interoperabilitatea sistemului de control, înseamnă că am lucrat pentru nimic. Trebuie ca aceste agenții să aibă um, mijloacele de a putea acționa. În ceea ce privește Sezar, acestea sunt doar credite de cercetare și plâng și eu scăderea creditelor de cercetare, mai ales că este vorba de securitatea internă și uh, implicațiile asupra pasagerilor. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, trebuie să discutăm cu Consiliul și cu Comisia pentru a vedea ce se înțelege, ce, care este intenția acolo. Nu a existat, nu s-a spus foarte mult despre parteneriatele public-private în domeniul în acest raport. Securitatea trebuie să fie un subiect Uh, poate un subiect al președinției belgiene. Și închei, de ce nu există un capitol propriu al, alocat turismului în bugetul nostru? Asta pentru că acest capitol bugetar este alocat unei alte comisii și unui alt comisar. Este un subiect și mă întreb dacă nu cumva trebuie să ne apărăm teritoriul. Am impresia că deseori transportul pune accentul pe subiecte tehnice și este corect, însă există și alte subiecte, cum ar fi turismul, care sunt extrem de importante. Cred că turi, turismul fie aparține comisiei noastre și trebuie să aibă un uh, buget aferent în această comisie sau nu. Iată, domnule președinte, în general, cred că comisia este destul de unită pentru a apăra transporturile în Uniunea, în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Riche. Termenul pentru amendamente este 23 iulie și votul în Comisia Transport va fi în data de 2 septembrie. Pentru informarea dumneavoastră, votul în Comisia Bugete este în 28 sau 30 septembrie și votul bugetului în plenară va avea loc în octombrie 2010. Este votul pe care îl așteptăm pentru că durează 4 sau 5 ore. Acesta este calendarul. Vă mulțumesc. Înainte de a încheia ședința, vă avertizez că nu voi fi aici mâine. Fica mea absolvă școala marți, așa încât trebuie să fiu prezent. Un vicepreședinte va prelua atribuțiile mele. Vă urez vacanță plăcută tuturor și ne revedem în septembrie. Vă mulțumesc! Uh, probabil că vă surprinde că diploma pe care și-o ia este în domeniul sportului.